canadiene pe parcursul vizitei sale în Uniunea Europeană. Acum o să continuăm cu explicațiile privind votul. În ceea ce privește cercetarea privind bolile neurodegenerative, domnul Huntis are cuvântul un minut. Se pare că domnia sa a părăsit sala, astfel încât trecem mai departe. În ceea ce privește activitatea mediatorului, Cristina Morvar a cerut cuvântul. Doamna Morvan? Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, aș dori să vorbesc maghiară. Acest raport nu oglindește experiența mea din Ungaria în calitate de activist pentru drepturile omului. Nu se referă la evenimentele din toamna lui 2006, când poliția maghiară a atacat uh, manifestanți pașnici. Uniunea Europeană menține tăcerea, menține tăcerea în ceea ce privește faptul că poliția continuă să hărțuiască, să hărțuiască pe acești oameni, bineînțeles în mod ilegal, iar uh, această atitudine pasivă a Uniunii Europene a dus uh, la o situație uh, de, l-a dus la arestarea a 13 activiști pentru drepturile omului care au încercat să demaște cazuri de corupție în cadrul guvernului. Drepturile lor sunt uh, încălcate, iar uh, guvernul maghiar calcă în picioare pur și simplu drepturile omului când este vorba despre opozanții guvernului s-au uh, desfășurat percheziții ilegale, au fost confiscate calculatoare fără să se respecte drepturile persoanelor, iar aceste evenimente care s-au repetat, uh, uh, iată că se contravin conținutul acestui raport. Mulțumesc foarte mult! Procesul verbal al acestei ședințe va fi supus adoptării în Parlamentul European. Dacă nu aveți obiecții, o să trimit rezoluțiile pe care le-am adoptat uh, beneficiarilor respectivi